Okay, dear colleagues, we should start. Stimați colegi, începem ședința noastră de astăzi. Am așteptat cele șapte minute academice și abordăm primul punct pentru această după-amiază și anume adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă rog Începem ședința, deci aș dori să vă întreb dacă există obiecții la ordinea de zi. Dacă nu, considerăm ordinea de zi adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi. Mai întâi aș dori să vă spun că apar anumite schimbări la secretariatul uh, Envi. La 1 octombrie, Emiliano Imeroni va părăsi secretariatul comisiei noastre pentru a se lătura secretariatul, Com secretariatului comisiei IMCO. Aș dori să îi mulțumim așadar pentru sprijinul pentru munca comisiei uh, uh, ENVI și uh, aș dori să-i urez mult succes pentru noul loc de muncă. Aș dori să vă mai uh, uh, informez și în legătură cu interpretarea de astăzi. Ca de obicei, avem uh, interpretare în 20 de limbi, cu excepția estonei, letonei, maltezei și irlandezei. În ceea ce privește uh, dosarul electronic al ședinței noastre și uh, difuzarea pe internet, ca de obicei, dosarul acesta este, uh, este disponibil electronic prin aplicația e-meeting și, bineînțeles, ședința este transmisă pe internet pentru cei care doresc să ne urmărească astfel. Haideți să trecem mai departe la prima discuție din această după-amiază și anume schimb de opinii cu uh, domnul comisar pentru uh, protocolul pentru eliminarea uh, comerțului ilicit uh, cu produse pe bază de tutun în cadrul Convenției uh, uh Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la controlul tutunului. Aș dori să îi dau cuvântul domnului Austin Rowan, care este consultant pentru uh, directorul general. Domnul Corneliu Hödelmeier va lua și dânsul uh, cuvântul, la fel și domnul Georg Röbling. Comisia are la dispoziție 10 minute pentru această prezentare. Vă ofer ocazia Așadar, să împărtă, împărțiți uh, între dumneavoastră cele 10 minute pentru a prezenta poziția Comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mai întâi, uh, Convenția Cadru cu privire la controlul tutunului, articolul 15, care vizează tocmai uh, uh, comerțul ilicit cu produse pe bază de tutun, introduce noi legi pentru a aborda această problemă. Prima conferință a părților, care a avut loc în 2006, în februarie, a decis stabilirea unui grup de lucru reprezentat din șase mici regiuni ale OMS pentru a redacta un model de protocol pentru pentru uh, a combate comerțul ilicit cu produse de tutun. Uh, grupul acesta a dat uh, un prim raport în 2007 și a stabilit constituirea unui grup interguvernamental de lucru pentru a redacta textul protocolului. Comisia a reprezentat Uniunea Europeană la aceste întâlniri ale comitetului, iar serviciile comisiei de la Digi Olaf și Sante au lucrat îndeaproape pe o perioadă de patru ani pe durata negocierilor. Un text final a fost prezentat prezentată conferinței părților uh, COP5 în aprilie 2012. Acest text a fost uh, adoptat, iar protocolul uh, urma să fie semnat până în ianuarie 2014. În decembrie 2013, un european a semnat acest protocol. Protocolul va deveni tratat internațional, dar la 90 de zile după cea de-a 40-a parte a semnat acest protocol. Uh, ne dorim ca acest protocol să fie ratificat uh, de cât mai multe părți pentru a putea lupta așa cum trebuie cu acest flagel. Uh, Uniunea Europeană și statele membre au avut o importanță deosebită în proces pentru că am avut 29 de părți în acest uh, protocol, 28 de state membre plus uh, Uniunea Europeană în ansamblul său. Vă voi spune exact de ce avem nevoie de un protocol în Uniunea Europeană, dar între timp dau cuvântul colegului meu Corneliu Hölmer pentru a vă spune exact unde ne aflăm la nivel de Consiliu cu privire la ratificarea acestui protocol de către Uniunea Europeană. Mulțumesc, Costin! Protocolul este un acord mixt, mixt, așa cum îl numește Uniunea Europeană, care trebuie ratificat de fiecare dintre statele membre și de către Uniunea Europeană. Procesul prin care Uniunea Europeană hotărăște asupra autorizării la nivel intern pentru ratificarea pe lângă uh, ONU este uh, prezentată sub forma con concluziilor consiliilor pe care le aveți în uh, față. Am prezentat această decizie și în Consiliu și uh, pot să spun că lucrăm de aproape cu președinția luxemburgheză pentru a putea uh, adopta textul cât se poate de curând. Deocamdată uh, au existat trei întâlniri ale Consiliului pe acest subiect și avem încredere că decizia va fi adoptată în curând. Mulțumesc, uh, Corneliu. Întrebarea este de ce avem nevoie de un tratat internațional pentru a lupta cu comerțul licit de uh, produse pe bază de tutun. Mai întâi, Uniunea Europeană pierde aproximativ 10 miliarde de euro anual uh, de pe urma uh, taxelor și a veniturilor vamale, asta Uh, la nivel de Uniune Europeană și, uh, și la nivel de state membre. Situația datează deja de vreo 7-8 ani. Până la urmă vorbim despre 70 de miliarde de euro uh, pierderi totale. Comerțul ilicit cu astfel de produse este într-adevăr o problemă mondială și firește are nevoie de o soluție mondială indiferent uh, ce lege am putea introduce pentru a lupta cu acest fenomen, uh, ești la fel de puternic precum legislația vecinilor tăi. Prin urmare, trebuie să uh, controlăm cât se poate de bine lanțul de aprovizionare. Acest lucru se regăsește în secțiunea 3 a propusului protocol. Se um, abordează probleme precum identificarea și urmărirea, diligența rezonabilă, vânzările pe internet, zonele libere și vânzările duty-free. Bineînțeles, este de importanță uh, deosebită articolul care vizează identificarea și urmărirea. Vă voi da un exemplu de ce ne dorim acest articol și trebuie să ne întoarcem în 1998. E de mult, uh, însă, din nefericire, situația de atunci este foarte relevantă și acum. În 1998 a existat uh, o navă, Envy Runner, care a încercat să facă contrabandă cu 8 milioane de țigări în Spania. Toate etichetele uh, au fost puse pe uh, fiecare uh, cutie care conținea 10.000 de țigări. Uh, am dorit să avem o anchetă majoră împreună cu Spania și Grecia. Am fost susținut de vămile Statele Unite pentru că avem acorduri cu ele și am putut identifica exact cine le-a produs pentru că etichetele spuneau acest lucru. Se pare că era vorba de O.J. Reynolds și am înțeles că acele produse au fost uh, fabricate uh, în Carolina de uh, Nord, iar mașina care le-a produs uh, a fost și ea identificată. A fost identificată și perioada uh, în care a fost, au fost produse aceste țigări și în cel din urmă am aflat și numele managerului responsabil de producție. Uh, totul pare foarte impresionant până când O.J. Reynolds ne-a spus uh, că nu pot identifica uh, persoanele cărora le-au fost vândute. Problema este că atunci când faci anchete internaționale trebuie să poți identifica locul unde a dispărut din lanțul de distribuție produsul, pentru că altfel nu poți rezolva problema. De aceea, identificarea și urmărirea este o parte foarte importantă a protocolului. Altă parte este diligența rezonabilă. Am avut cazuri în care O.G. Reynolds vindea Uh, produse către uh, uh, un client la Geneva care avea un birou mic, un mic calculator și au cumpărat produse în valoare de 600 de milioane de dolari într-un an, dar acel cumpărător nu a putut fi identificat. Însă lucrurile s-au schimbat de atunci, avem acum dispoziții foarte puternice pentru a împiedica spălarea de bani, care se aplică chiar și atunci când deschidem un cont uh, bancar. Prin urmare, uh, cei uh, care vând țigări acum își cunosc clienții și contextul în care aceștia acționează. Vorbim despre cooperare internațională și pot să vă spun că a existat un caz, caz major în care au ajuns țigări pe la Riga în Uniunea Europeană, care trebuiau să ajungă în, Arme- în Armenia uh, prin uh, camioane uh, ucrainiene, însă până la urmă au ajuns la o fabrică din Polonia. Am coordonat activitățile pentru investigație și am aflat că 74 de containere au ajuns prin contrabandă în Uniunea Europeană. Era vorba despre containere cu tutun, nu cu tutun uzat cum trebuia să se întâmple. Doar din taxele vamale s-au pierdut 77 de milioane de euro. Am stabilit că țigările au venit din Brazilia, însă când când am uh, rugat autoritățile braziliene să ne uh, ajute, am fost informați că aveau uh, toate actele bancare ale celor din Brazilia care demonstrau că um, toți clienții care au organizat în Uniunea Europeană această fraudă extraordinară um, erau cunoscuți. N-am putut merge mai departe pentru că nu a existat un acord de asistență reciprocă cu Brazilia. Apoi am, am apelat la asistența juridică reciprocă și am aflat că doar un singur stat are astfel de relații relații cu Brazilia, și anume Olanda. Dar Olanda nu era implicată în această anchetă, deci nu ne-am putut cere ajutorul. Deci, până la urmă, uh, dacă este acest protocol, cooperarea uh, internațională reprezintă un subiect uh, absolut major de care avem nevoie absolută. Suntem așadar convinși că acest protocol va ajuta foarte mult Uniunea Europeană în a lupta cu crima organizată și în a lupta cu pierderea de venituri fiscale. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Rowan. Acum uh, dăm cuvântul uh, eurodeputaților pentru a adresa întrebări. Pot să vă spun că uh, și Digisante este reprezentat în sală, deci dacă aveți întrebări specifice pentru Digisante, domnul Dominic Schnichels și domnul Filip Borkovski vor fi gata să dea un răspuns. Deocamdată am două persoane înscrise pe listă. Mai întâi, domnul Sorent. Mulțumesc. Nu am mai văzut niciodată prezenți în sală 11 uh, reprezentanți ai Comisiei în toți cei 26 de ani de când sunt aici. Iau asta ca pe un semnal pozitiv. Ar fi minunat dacă am putea să ne dezvoltăm în felul acesta relațiile și de acum înainte. Am înțeles că totul uh, se leagă de ratificarea unui protocol pentru a elimina comerțul ilegal de produse pe bază de tutun. Însă nu considerați că această ratificare se va petrece foarte curând. Puteți să ne spuneți câte ceva atunci despre asta? Apoi, ce se întâmplă cu companiile producătoare de tutun? Am avut un um, acord de neînțeles în oarecare măsură cu astfel de companii. Imaginați-vă un procuror din țara mea care uh, ar putea avea legături cu mafia. Bineînțeles, ar fi concediat. Nu înțeleg uh, așadar uh, în termeni uh, de logică de ce avem nevoie de așa ceva. Se poate întâmpla ca așa să fi stat lucrurile în trecut, însă acum mă gândesc că există o directivă cu privire la produsele pe bază de tutun și uh, cred că acesta este un instrument bun, la fel ca și alte instrumente bune pe care le avem. Exista și această convenție internațională, prin urmare, de ce trebuie să avem și un acord cu Philip Morris? Mi se pare că nu e necesar. Practic, până acum am fost înfrânți de ei. Philip Morris tot asta face de ani de zile. Iar acum ce facem noi? Ne dorim un acord cu ei? Nu prea înțeleg aceste lucruri, mai ales din perspectivă democratică. Dar poate că mă înșel. Poate că situația este altfel. Dar eu așa văd lucrurile. Eventual ați putea să mă lămuriți aici. Și apoi încă ceva. Aș dori să aflu ce se întâmplă cu aceste sume mari. Atunci când închei un pact cu diavolul, ce se întâmplă cu banii? Apoi ce se întâmplă cu statele membre? Unde ajung acești bani? Ați putea eventual să mă ajutați uh, puțin, lămurindu-mă în legătură cu aceste fluxuri financiare. E clar că situația este complicată, prin urmare uh, mi-aș dori și o explicație scrisă. Domnul Berniu este următorul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Stimați uh, colegi, câteva observații mai întâi. 5. Înainte să adresez trei întrebări Comisiei Europene. Știm că uh, OMS-ul uh, ne spune că uh, 12% din uh, cele 6 milioane uh, de țigări uh, vândute anual fac obiectul comerțului ilicit. 90% din acest comerț paralel este comerț cu țigări adevărate. Cine beneficiază deci de pe urma acestui comerț? Este foarte important să înțelegem mai întâi acest lucru. În al doilea rând și în al treilea rând trebuie să înțelegem că lupta cu, cu comerțul ilicit, știm cu toții, este o măsură de sănătate publică. Pentru Europa, Um, pierderile fiscale sunt estimate de către noi, Comisia Europeană, Parlamentul European, la 12 miliarde de euro anual. OMS-ul consideră că mijlocul cel mai eficace pentru a lupta cu uh, acest trafic de tutun uh, presupune să existe un mecanism de trasabilitate independent, uh, pentru, independent de produsele de tutun. Prin urmare, s-a adaptat acest protocol al OMS Uh, care a fost uh, semnat de 54 de state din lume, din care uh, și Uniunea Europeană în decembrie 2014. Dar până acum doar trei state membre au ratificat acest protocol de acord al OMS. Cred așadar că este foarte important ca Uniunea Europeană să poate uh, să permită ca, cât se poate de uh, repede, să asistăm la o ratificare oficială pentru a elimina comerțul ilicit și pentru a avea uh, o trasabilitate autentică și independentă. Apoi, cele trei întrebări. Cum se va putea articula această directivă legată de produsele de tutun din 2014, mai ales articolul 15 cu, uh, legat de trisabilitate, cu dispozițiile protocolului al uh, OMS, dacă este ratificat de noi, Uniunea Europeană? Apoi a doua întrebare. Comerțul ilicit a sporit în cadrul Uniunii Europene cu 30%. Și asta uh, în ultimii șase ani. Cum puteți să vă explicați această creștere câtă vreme existau anumite acorduri încheiate între Uniunea Europeană și producătorii de tutun pentru a lupta cu comerțul micit? Și apoi, a treia întrebare um, există negocieri legate de o eventuală extindere, cum spunea și colegul nostru Florenț, a acordului de uh, cooperare um, pentru lupta împotriva um, fraudei încheiat uh, între noi și Philip Morris. Uh, în iunie 2004, vreau să spun că Uniunea Europeană a renunțat la acuzațiile împotriva acestui producător în baza unui acord care includea uh, o sumă de 1,5 miliarde de dolari pe 2 ani. Uh, prin urmare, autoritățile Uniunii Europene ca atare ar putea să facă uh, o evaluare și un studiu de uh, impact în legătură cu acest protocol. Și mă gândesc aici că în cadrul Comisiei pentru buget uh, în februarie anul trecut uh, l-am audiat pe comisar cu ușile uh, închise, iar apoi în mai am primit, mi s-a spus că vom primi un raport de evaluare. Suntem în septembrie și încă n-am văzut acest raport. Deci mă gândesc că este urgent să insistăm pe mai multă transparență din partea Comisiei Europene pentru a lupta în mod eficace cu comerțul ilicit. Și vă reamintesc că aici, în Parlamentul European, am creat un grup de lucru informal uh, pentru a lupta împotriva, cu, uh, împotriva ingerenței industriei tabacului uh, în ceea ce privește comerțul cu astfel de produse. Vă mulțumesc! Merci. Madame Rivasi. Mulțumim, doamna Rivasi. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Ați explicat importanța acestui protocol și suntem pentru ratificarea în statele membre și în Uniunea Europeană pentru a spori transparența. Și mai spuneați dumneavoastră pentru a favoriza cooperarea internațională și a lupta împotriva criminalității. Însă, în același timp, se pune întrebarea acestor acorduri. Acorduri cu Philip Morris. Pentru că, iată, vedem de ani de zile sporește volumul traficului ilicit și momentul în care le cerem lor trasabilitatea, sunt judecați ca parte implicată. Explicați-ne cum ar putea funcționa acest sistem. creați un sistem care dă putere firmei Philip Morris. Ei pot să spună, nu, țigările nu vin de la noi, așa că nu plătim impozit. Și în al doilea rând, am votat directiva privind tutunul cine atacă această directivă votată de Parlamentul European? Tocmai Philip Morris. Deci avem un acord care ne leagă de Philip Morris și de alții. Nu avem o unitate independentă pentru transabilitatea acestor țigări și, în al treilea rând, tot Philip Morris ne atacă. Aș vrea chiar o explicație. Și mai am o altă întrebare. Care este rolul Olaf? Olaf trebuie să verifice. Verifice acest acord cu Philip Morris și mă întreb ce a făcut Olaf pentru a examina îndeaproape chestiunea și să vadă de ce e această creștere a traficului. Da, sunt de acord cu protocolul, dar să se spună clar de ce avem aceste acorduri. Suntem legați în vreun fel de industria tutunului? Ar începem să bănuim alte lucruri. Se vorbește în acord de acest institut independent care trebuie să controleze țigările. E pomenit în acord, dar nu se spune nimic altceva de el. Se pune problema controlului și aici aș vrea să văd uh, cum se implică și Olaf. Mulțumim, doamna Zoffoli. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să raportăm aici costurile versus beneficiile pe consumator. 10 miliarde de euro pe an soluție paneuropeană la această problemă. Soluție internațională, soluție europeană, spun, pentru că rutele urmate de țigări sunt internaționale, chiar intercontinentale, iar protocolul în acest sens e un pas în direcția cea bună. decât ceea ce specifică doar protocolul. Mă refer devenit mult mai diluate și mai puțin ferme. Protocolul se referă și la control în țările de tranzit. Acordul de facilitare a schimburilor prevede o simplificare a controlelor în țările de tranzit, mergându-se până la suspendarea acestora. Apoi, vânzarea pe internet este o componentă majoră a comerțului ilicit. Însă, vânzărilor prin internet li se aplică, aceleași li se aplică același regim ca și în protocol. Și apoi, dorește Domisia să meargă mai departe pe plan de reglementare după adoptarea acestui protocol? Ce puteți face în legătură cu condițiile conform cărora definirea lanțului logistic s-ar putea aplica și comerțului on detail? Atunci când e vorba de obligația de verificare menționată în protocol, mă tem că va fi o procedură foarte dificilă pentru vânzarea cu amănuntul. Nu mi se pare că s-a ajuns la capăt cu această muncă, deși s-au făcut de mine progrese. Mulțumesc. Dorește altcineva să intervină? Aveți întrebări? Dacă nu, revenim uh, și dăm cuvântul comisiei cu rugămintea de a ne răspunde la aceste întrebări și observații făcute de membrii comisiei noastre parlamentare. Mulțumesc, sper că am putut să notez toate întrebările și o să fac tot posibil să le răspund. În primul rând, procedura de ratificare. Protocolul a fost definitivat în Seul, Corea, noiembrie 2012. Semnarea protocolului a durat până la 1 ianuarie 2014. Uniunea Europeană l-a semnat în decembrie 2013. Până la închiderea termenului de semnare, 54 de părți l-au semnat și 9 l-au și ratificat deja. Protocolul va deveni partea dreptului internațional la 90 de zile după ratificarea de către cel de-al 40-lea semnatar. De aceea trebuie și noi să accelerăm lucrurile și de aceea e important pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre pentru că aduc un mare număr de participanți la protocol. S-a vorbit de acordul cu Philip Morris, s-a vorbit de sistemul de trasabilitate. Problema e că deocamdată acesta e singurul sistem pe care îl avem. Protocolul prevede că urmărirea și trasabilitatea se va pune în aplicare în 5 ani de la ratificarea tratatului. Deci chiar dacă avem uh, această ratificare până la finalul anului viitor, va mai, va mai dura încă 5 ani înainte să avem acest sistem de țigări false, există țigări falsificate care vin din China și așa mai departe, dar în același timp există zone de liber schimb. Cunoaștem o zonă de liber schimb unde operează 17 fabrici fără niciun control. Atâta timp cât bunurile pleacă la export, guvernul zonei libere respective nu are nicio întrebare de pus. Aceștia exportă cantități uriașe de țigări către Uniunea Europeană, etichetate ca alte produse, tricouri sau mai știu eu ce, dar de fapt containerul e plin cu țigări. Și de aceea vrem să includem și zonele libere în acest protocol. În prezent putem spune că sistemul de trasabilitate este operațional Odată ce Uniunea Europeană ratifică protocolul, va trebui să acceptăm toate condițiile din acest protocol, inclusiv uh, ideea de independență în materie de urmărire a traseului acestor produse. O idee pe care, sigur, ne vom însuși. Ne vom însuși. În ceea ce privește TPD, poate colegii mei de la Sante m-ar putea ajuta. Dege Sante are cuvântul. Mulțumesc, Austin, e o plăcere deosebită să fiu iarăși aici la Parlament, în Comisia Envi, unde am discutat și negociat directiva pentru prin produsele din tutun. Două întrebări se refereau la directoratul nostru. Prima viza relația dintre articolul 15 și protocolul privind comerțul ilicit. Aș avea două comentarii de făcut aici. Primul este că, în opinia noastră, articolul 15 și protocolul prin comerțul licit sunt pe deplin compatibile unul cu celălalt. Articolul 15 introduce un sistem de urmărire a produselor pe teritoriul Uniunii și pentru produsele destinate pieței europene și același lucru se prevede și în protocolul referitor la comerțul ilicit. Sigur, aici se merge puțin mai departe, din anumite puncte de vedere și pe anumite planuri. Se vorbește de cooperare internațională, care nu se regăsește la articolul 15, însă, în opinia noastră, este subînțeleasă. În opinia noastră, odată ce se realizează transpunerea articolului 15 și punerea în aplicare către statele membre, putem considera că ne-am respectat obligațiile ce ne revin în materie de punere aplicare articolului 8 sfârșit, ceea ce ar fi o evoluție pozitivă în opinia noastră. Al doilea comentariu se referă la relația dintre articolul 15 și textul protocolului privind comerțul ilicit, în ce etapă suntem acum cu punerea în aplicare a articolului 15. După cum știți, probabil Parlamentul și Consiliul au decis că sistemul de monitorizare trebuie să fie funcțional în anul 2019, mai 2019. Începând cu 2013, am efectuat un studiu de fezabilitate care a demonstrat că această monitorizare și urmărire a produselor este posibilă pe teritoriul Uniunii Europene. Procedura e puțin mai complicată decât cea abordată de, adoptată de alți parteneri, pentru că noi avem și comerț transfrontalier în Uniunea Europeană și trebuie să rezolvăm această chestiune suplimentară. Am avut și prima consultare pe marginea studiului de, studiul de fezabilitate. Suntem pe care să lansăm un al doilea studiu și sperăm să vedem adoptarea legislației de punere în aplicare prevăzută la articolul 15 până în vara lui 2017. Astfel, statele membre și producătorii vor avea timp, cam 2 ani mai precis, să pună în aplicare acest sistem de urmărire care va trebui să fie funcțional până în mai 2019 pentru țigări și alte produse de tutun și uh, un an mai târziu pentru altele. Cam asta aveam de spus în ceea ce privește articolul 15 și protocol privind uh, comerțul ilicit, dar dacă tot am microfonul, aș mai spune un lucru, a fost o întrebare uh, mai precis ce facem cu vânzările pe internet. Nu sunt o sursă importantă de comerț ilicit. Evident, da, în prezent însă comerțul pe internet reprezintă doar o proporție foarte mică a vânzărilor uh, totale de pe teritoriul Uniunii Europene, asta pentru că multe state membre au luat măsuri deja împotriva vânzărilor pe internet. Și două comentarii aici. Vânzările prin internet sigur fac obiectul acestor măsuri de urmărire a produselor. Niciun produs nu va putea fi vândut în Uniunea Europeană fără aplicarea acestor măsuri internetul nu e scutit și apoi în al doilea rând, directiva privind produsele de tutun prevede posibilitatea ca statele membre să interzică vânzările pe internet transfrontaliere sau total sau de asemenea dă posibilitatea să introducă măsuri de control, presupun că furnizorul trebuie să aibă un sediu social în țara de destinație pentru a permite aplicarea măsurilor de control și a asigura respectarea directivei. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Hrote ne-a făcut semn că dorește și dânsul să participe. Aber das ist gut ist, dass wir eine solche Implementierungssession haben hier im Parlament. Este foarte bine că avem o astfel de întâlnire dedicată punerii în aplicare la, par- la Parlament. Trebuie să dedicăm timp și eforturi pentru a pune problema pe agenda noastră, a comisiei noastre, pentru că e foarte important în contextul discuțiilor viitoare privind uh, legislația cadru privind apa. Trebuie să vedem cum a fost uh, pusă în aplicare această legislație, cum a fost abordată când a fost transpusă în legislațiile naționale. În ceea ce privește directiva privind produsele din tutun, A fost o, da, o adevărată aventură, negocierile au fost foarte dure, mai ales ținând cont că există un lobby puternic al industriei producătoare de tutun. o formă de lobby foarte lipsită de transparență. Vreau să spun câteva cuvinte despre comerțul online, mai ales în ceea ce privește uh, lichidul pentru vaporizatoare. Ce se întâmplă cu acesta? Nu știu dacă este reglementat, uh, nu știu cum este reglementat în statele membre cum sunt tratate aceste țigarete electronice care folosesc uh, lichid, ce măsuri se iau, pentru că a fost un subiect dezbătut aprig aici la Parlament. Și nu știu cum vom putea să monitorizăm aceste produse. Pentru că foarte multe din aceste sortimente de lichid provin din China. Și acolo știm foarte bine că nu sunt aceleași standarde ca în Europa. Aceeași discuție este valabilă în ceea ce privește legislația privind fructele. Deci, părerea mea e că trebuie să ne facem timp să discutăm aceste lucruri și să atragem atenția și colegilor noștri că este parte din activitatea unui parlamentar. Trebuie să vedem dacă legislația pe care noi o adoptăm, așa frumoasă cum este, e într-adevăr pusă în aplicare. Doamna Riva a spus că ar vrea să continue și să adauge și ea ceva, dar aș vrea să vă atrag atenția că am depășit acea parte a ședinței. Acum uh, am să-i dau totuși uh, cuvântul doamnei Rivas pentru un scurt uh, comentariu și apoi mă întorc la comisie pentru a ne răspunde la toate observațiile și întrebările. Mulțumesc, domnule președinte. Am pus o întrebare privind rolul OLAF și nu mi s-a răspuns la întrebare. În al doilea rând, în cazul acordurilor Uh, de exemplu, dintre Comisie și Philip Morris există 80% uh, care le vin statelor membre și uh, restul bugetului la bugetul european. Cum se utilizează aceste fonduri pentru a lupta împotriva traficului ilicit? Pentru că vedem că acesta e în creștere în condițiile în care bugetele se împart între statele membre și Comisia Europeană. Aș vrea mai multă transparență. Iar acum dau din nou cuvântul Comisiei. Oh, no, no, no, this one. Um, okay, the, first of all, just before... Da, înainte de a trece la răspunsuri la întrebări, în legătură cu comerțul online, aș vrea să adaug o observație la cele spuse de colegul meu, Dominic. Acestea vor... Deci, a... comerțul online va fi uh, inclus în uh, prevederile protocolului, pentru că trebuie ca produsul să poată avea trasabilitate, trebuie să ne cunoaștem uh, clienții și trebuie să ne asigurăm că avem un grad mare de punere în aplicare. În ceea ce privește rolul OLAF, uh, colegul Robling o să vă răspundă imediat. La întrebarea cu cele 90% care merg la statele membre și 10% la Uniune, în ceea ce privește Uniunea, banii care ajung aici la buget se duc la buget, nu se permite ca ei să fie rezervați pentru anumite activități. Mi s-a spus de foarte multe ori că nu se permite acest lucru. Am cerut de mai multe ori ca statele membre să folosească aceste fonduri pentru lupta împotriva comerțului ilicit. Sigur că până la urmă ține de ministrii de finanțe care decid ce vor să facă cu acești bani invariabil banii se varsă la buget. Știu că Austria, de exemplu, a folosit ceva fonduri pentru a plăti pentru echipamente care să ajute la confiscări și așa mai departe, dar Comisia nu poate face nimic pentru a obliga statele membre să folosească banii într-un anumit fel. Mulțumesc, domnule președinte. Am să completez ce spunea Austin și voi răspunde la câteva întrebări ale membrilor. Sunt Gert Wobling, sunt șef de unitate la OLAF pentru a, unitatea uh, de luptă împotriva comerțului ilicit cu produse din tutun. Această formă de comerț este foarte greu de combătut și e nevoie de foarte multe uh, inițiative pentru a eradica fenomenul. Din iunie, în iunie 2013, Comisia a adoptat o comunicare privind strategia sa pentru a combate acest fenomen. În prezent punem în aplicare această strategie în foarte strânsă cooperare cu statele membre. Dar am să vă dau câteva elemente cheie subliniate în acea comunicare și în strategie. Evident, o prioritate este ratificarea protocolului de care discutam mai devreme. Și asta este și prioritatea noastră pentru a Uh, încuraja discutarea acestor uh, fenomene. Lucrăm îndeaproape cu Digi Sante cu privire la trasabilitatea produselor din tutun, dar mai presus de asta trebuie să fim uh, conștienți că trebuie să avem o punere în aplicare foarte strictă din partea tuturor statelor membre foarte multe state membre au raportat mai multe confiscări, foarte multe confiscări în ultimii ani, mm, câteva cifre. Autoritățile din statele membre care au confiscat uh, aceste produse au comunicat comisiei față de 2006 Philip Morris, de exemplu, a raportat că de la 16 uh, milioane de țigarete confiscate, numărul a scăzut la 6 milioane anul trecut. Încercăm să îmbunătățim aceste cifre prin organizarea de acțiuni comune cu autoritățile vamale din statele membre. Tocmai am încheiat o operațiune mare în țările baltice, în urma care au fost confiscate 13 milioane de țigarete. Mulțumim Parlamentului care sprijină inițiativele OLAF suntem foarte mulțumiți de faptul că plenara Parlamentului sprijină noua inițiativă legislativă care ne permite care permite autorităților vamale să comunice între ele în ceea ce privește suspiciunile de fraudă. Credem că această legislație, odată adoptată de statele membre și de Parlament, ne va da noi uh, instrumente pentru a lupta împotriva traficului ilicit. Cât privește Philip Morris, s-au pus mai multe întrebări în legătură cu ce se va întâmpla după ce, după cum a spus și dumneavoastră, actualul program se încheie în iulie anul viitor și trebuie să ne gândim ce vrem să facem în continuare. Acum suntem în contact cu statele membre cu privire la experiențele pe care le au, pentru că ei sunt cei care sunt în linia întâi a punerii în aplicare a acestor prevederi. Deci, în funcție de semnalele pe care le primim de la ei. Vom uh, redacta o evaluare și de data ce va fi uh, încheiată, va fi și publicată. Vom vedea dacă comisia poate cere o prelungire. Încă ne gândim la asta. Nu desfășurăm negocieri în acest moment, dar evident unul dintre elementele pe care le analizăm cu atenție este faptul că situația acum este foarte diferită de cea de acum 10-12 ani. Suntem pe calea cea bună și trebuie să ținem cont de tot ceea ce se întâmplă pentru a face o evaluare a situației și, bineînțeles, că vom uh, ține Parlamentul la curent cu toate aceste evoluții. Thank you. Yeah, DG Sante. DG Sante, ar vrea să continue? Da, mulțumesc. S-a pus o întrebare în legătură cu articolul 20 și țigaretele electronice. Voi încerca să răspund eu. După cum știți, articolul 20 este chiar ideea Parlamentului pentru reglementarea acestor țigarete ca fiind bunuri de consum. Ne-ați convins la vremea respectivă că ar trebui să fim ghidați de trei principii. Primul este acela că produsele puse pe piață trebuie să îndeplinească standarde de calitate. Al doilea principiu era că acestea nu trebuie să fie atractive pentru tineri, ci doar pentru fumătorii care vor să se lasă de fumat, nu și pe cei care se apucă cu țigarete electronice și pe urmă devin dependenți de nicotină și se transformă în fumători veterați. În al al treilea principiu este că e nevoie de mai multă informație cu privire la aceste produse pentru că există studii noi care apar uh, uh, și în aceeași măsură produse noi care apar mereu, deci trebuie continuată monitorizarea acestei piețe. Sunt foarte bucuros să vă spun că toate statele membre cu care am venit în contact lucrează la punerea în aplicare a directivei și de asemenea încearcă să pună în aplicare articolul 20. Există reguli privind uh, comerțul transfrontalier cu produse de uh, tutun. Uh, ne gândim dacă să reglementăm sau să, interzicem, sau să interzicem acest comerț. Există unele limitări cu privire la ceea ce poate să facă legiuitorul european. Tratamentul minorilor, de exemplu, este de competența țărilor uh, membre, care de asemenea reglementează uh, statutul spa, fumatului în spații închise și așa mai departe. Comisia, de asemenea, se concentrează asupra țigaretelor electronice. Lucrăm asupra unui raport privind cele refolosibile, mecanismele de reumplere, riscurile asociate în procesul de reumplere și elaborăm o notificare, o raportare în format de notificare privind uh, producătorii de uh, astfel de țigarete și consumabile. Cred că suntem pe calea cea bună. În general, uh, dacă aveți mai multe întrebări cu privind punerea în aplicare, vom putea să revenim dacă vreți să vă uitați uh, cum stă situația acum, există planul de implementare pe site pentru 2016, pentru toate, toate statele membre. Credem că stăm bine deocamdată. De exemplu, există acte de punere în aplicare privind uh, etichetarea. Aceasta va fi pusă în aplicare, acestea vor fi puse în aplicare mai devreme decât era prevăzut, astfel încât până în mai 2016 fabricanții să-și adapteze producția noilor uh, reglementări. Deci, uh, normele vor intra în vigoare în următoarele două săptămâni și producătorii vor avea 6-7 luni să-și adapteze procesele de producție. Mulțumim. Domnul Rowan dorește să adauge ceva? Nu, mulțumesc. Bun, atunci vă mulțumesc și eu tuturor reprezentanților OLAF și DigiSante pentru că ne-ați împărtășit uh, opiniile și evoluția din acest, uh, din acest domeniu. E sigur că dezbaterea continuă privind produsele ilicite din tutun și așa mai departe. Nu e ultima dată când o să ne întâlnim, desigur, să vorbim despre asta nu numai în această comisie, ci și în altele, pentru că dosarele acestea sunt în lucru în Parlament. Vă mulțumim încă o dată că ați participat și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Și aici acum am să-i dau, uh, am să-i redau uh, președinția întâlnirii președintelui nostru, domnul Lavia. Thank you. Okay, we can uh, continue the next item. Da, continuăm uh, cu prezentarea uh, raportului IPRS privind costul uh, neimplicării europene în reglementarea apei în Europa. Am să dau cuvântul domnului uh, Joe Dunn, director al DG EPRS. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Joe Dan și sunt uh, directorul uh, în funcțiune al uh, DG EPRS. Uh, e prima dată când iau cuvântul în Comisia ENVI. Vă mulțumesc pentru această șansă. Deși am mai vorbit în Parlament în fața mai multor comisii, niciodată la ENVI. Misiunea noastră este de a contribui la supravegherea la supraveghere pentru a oferi instrumente de monitorizare pentru evaluări exacte, exante și ex-post. Principalul, principalul nostru instrument este cuantificarea. Avem proiecte de cercetare în legătură cu costul neimplicării Europei în diverse domenii și felul în care este afectată plus valoarea la nivel european. Pentru moment, cercetările noastre duc la concluzia că putem câștiga cel puțin 1,6 uh, trilioane la nivel european prin implicarea legiferării și uh, prin implicarea Parlamentului în legiferarea acestor uh, aspecte. Proiectele pe care le-am realizat pentru Comisia ENVI au fost uh, realizate în ultima, în legislatura trecută și ele reprezintă analize ex post și proiecții cu privire la stabilirea agendei de lucru în urma unei rezoluții adoptate mm, pentru care raportor a fost uh, William Sepper. Am analizat uh, chestiunile ce țin de punere în aplicare și raportul nostru, pentru că noi facem în general evaluări de impact și analize costuri-beneficii. Sigur, ar trebui să ținem cont de costul punerii în aplicare, sarcini administrative administrative și calculele noastre arată că beneficiul anual al acțiunilor pe care le, recomand, le recomandăm este de minim 2,8 miliarde pe lună. Mili- pe an. Dacă îmi permiteți, uh, experții care au uh, scris cea mai mare parte a acestui raport vă vor prezenta concluziile lor și Apoi vom avea o scurtă prezentare video de 4 minute care rezumă acest uh, raport. Am avut niște probleme tehnice, speram să avem subtitrări în limba engleză, dar uh, sper că se va înțelege ce vrem să spunem. Nu durează decât 4 minute și după aceea vom da cuvântul experților Robert și Ștefan, care sunt alături de mine. Vă rog, mulțumesc! <laughs>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 Mulțumim pentru acest clip. Dau acum cuvântul autorilor prezentării. Domnul Rob Williams și domnul Stefan Scheuer. Aveți cuvântul. Mulțumesc, eu sunt Rob Williams. Și vă voi spune exact pe scurt, care a fost abordarea noastră, ce am fost rugat să cercetăm, care sunt uh, principalele aspecte acoperite, după care Stefan uh, uh, va prelua cuvântul și va va spune care sunt câteva dintre cele mai interesante rezultate la care am ajuns. Uitându-ne puțin la ceea ce ni s-a cerut să facem, cum spunea și Joe, este o combinație de uh, studii care privesc înapoi și înainte. Partea de studii care privesc înapoi uh, uh, a presupus analiza uh, implementării legislației cu privire la apă până în acest moment, apoi ne-am gândit să vedem cum am putea să reducem costuri acoperind anumite lipsuri din implementare. Practic am petrecut cea mai mare parte a timpului analizând acest Uh, tip de legi, uh, legile anterioare. Aș dori să vă explic pe scurt uh, cum am analizat lucrurile, am uh, revizit puțin literatura Comisiei uh, Europene pe acest subiect, adică analizele de impact, evaluările, studiile de politică pentru corpurile uh, legilor și așa mai departe. Am studiat însă și studiile de la nivelul statelor membre legate de modul în care au pus în aplicare legislația europeană și legate de propriile acțiuni pe care le-au întreprins. Apoi am analizat ce au făcut ONG-urile și literatura de specialitate scrisă de oamenii de știință. Dacă e să ne gândim puțin la implementarea de până acum, am început uh, conceptualizând uh, mediul acvatic, uh, am studiat diversele părți ale ciclului acvatic și am făcut asta pentru a vedea care este acoperirea, pentru a vedea dacă legile acoperă fiecare parte, fiecare element din acest ciclu. Sunt chestiuni foarte importante care merită atenție. De asemenea, am analizat în parte fiecare dintre directive și am uh, văzut ce anume uh, trebuiau să obțină și ceea ce au obținut uh, de fapt. Am văzut puțin cum stau lucrurile cu evaluarea comisiei, valorile comisiei în legătură cu aceste legi până în acest moment. O parte importantă a abordării noastre a presupus compararea um, rezultatele noastre legate de implementare cu un document din comi al Comisiei din 2012 numit Blueprint, uh, Adică am uh, văzut ce s-a întâmplat până în 2012 cu directiva cu privire la ape care a intrat în vigoare în 2000. Practic, Comisia în 2012 a dorit o revizuire a acestei directive, o analiză a modului în care ea a fost pusă în aplicare și uh, o actualizare a ei cu măsuri uh, care ar putea consolida situația apelor din uh, Europa. Partea din studiu care a privit uh, înainte uh, s-a ocupat de cinci domenii predefinite. Am avut uh, cinci studii de caz care trebuiau să corespundă domeniilor care se presupunea conțineau anumite lacune în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației disponibile. Pot să vă rezum pe scurt câteva dintre aspectele cheie care au fost implicate în aceste demersuri. Directiva cadru cu privire la ape a fost implementată începând cu anul 2000. Ori asta a schimbat uh, natura legislației cu privire la ape, pentru că a extins și actualizat uh, legile de până în acel uh, moment. A existat practic o interacțiune umană în ceea ce privește întregul ciclu al apei și s-au uh, luat în calcul și bazinele uh, râurilor, pentru că adesea râurile sunt uh, transfrontaliere. Și, practic, această dimensiune transfrontalieră a fost luată în calcul. O altă parte importantă e cea legată de statutul apelor. clipul ne-a arătat ce s-a întâmplat până în 2015. Pot să vă dau uh, Uh, o explicație simplă pentru modul în care funcționează această uh, abordare. Și anume, partea calitativă care vizează prezența poluanților, adică pesticide, chimicale industriale, uh, poluare calorică cauzată de stațiile de epurare, fluxuri minime și maxime, disponibilitatea apei uh, pentru băut și uh, alte asemenea elemente au fost luate cu toate în calcul. Ne-am gândit și la interconectivitatea râurilor și la lungile uh, acestora, la modul în care râurile pot fi afectate de existența barajelor și alte asemenea aspecte. Diagrama pe care aveți în față vă oferă o idee în legătură cu uh, gradul de acoperire al diverselor directive pe care noi le-am studiat. Uh, în partea dreaptă, în colț, uh, puteți vedea o explicitare a spațiului, cantității și calității. Și vedeți că aspectul calitativ a beneficiat de cele mai multe um, directive. Directiva cadru cu privire la ape acoperă însă toate cele trei aspecte. Sper că așa puteți uh, înțelege mai bine toate elementele uh, luate în calcul. Dau acum cuvântul lui Stefan pentru a vă spune care sunt cele mai interesante rezultate pe care le-am obținut. Mulțumesc, uh, Rob, pentru că mi-ai pregătit uh, terenul. Haideți să trecem la rezultate. Mai întâi, legislația din Europa are o lungă tradiție. Uh, în ultimii 40 de ani s-au întâmplat foarte multe. S-a ajuns astfel la un corp de legi care au presupus un progres semnificativ în obținerea de rezultate. Legile pe care le vedem aici, uh, combinate în directiva cadru cu privire la apă, au uh, foarte multe obiective pentru protecția ecosistemelor și pentru, uh, pentru sănătatea umană. Există cerințe pentru planificare și control extrem de extinse și există, de asemenea, și planuri de acțiune la nivel național pentru a atinge obiectivele europene. E clar că progresul a fost vizibil și rapid la început, s-au redus nivelurile uh, poluării în anii 80 și 90, mai ales, însă progresele ulterioare uh, au fost oarecum uh, limitate. Asta am putut uh, observa odată cu uh, evaluările legate de punerea în aplicare a directivei cadru cu privire la ape. Această directivă a avut anumite obiective, însă acestea s-au uh, au modificat înțelegerea noastră cu privire la uh, ecosisteme. Uh, directiva a adus cu sine o mai mare complexitate, ori asta înseamnă că uh, în trecut situația s-a îmbunătățit, uh, dar acum ne dăm seama că mai sunt foarte multe de făcut. Doar 50% din apele europene uh, se regăsesc la nivelul obiectivului sau peste obiectivul directivei uh, cadru în ceea ce privește uh, elementele calitative, ecologice și chimice. În special, poluarea uh, rămâne ridicată și împiedică păstrarea unei diversități a florei și uh, faunei. Cu cât monitorizăm mai îndeaproape lucrurile, cu atât ne dăm seama că uh, chimicale în mediul acvatic, cocktailurile de chimicale uh, greu de uh, evaluat din perspectiva riscurilor, uh, sunt uh, tot mai uh, prezente. Ele interacționează în moduri neașteptate cu ecosistemele. Uh, adesea uh, nivelul uh, apelor Uh, subterane uh, scade, asta înseamnă că uh, nivel, se creează niveluri instabile ale cursurilor de râuri. De asemenea, bazinele râurilor lasă prea puțin spațiu ecosistemelor funcționale în statele membre ale Uniunii Europene. S-au găsit măsuri pentru a aborda aceste probleme, însă ele par deocamdată incoerente și nu întotdeauna eficiente din perspectiva costurilor. Deci se poate înțelege că ajungem uh, în situația în care paharul este uh, mai mult de jumătate gol, uh, așa cum îl percep majoritatea actorilor interesați. Deocamdată putem confirma faptul că evaluările comisiei prezentate în Blueprint oferă o evaluare robustă și cuprinzătoare a acestor provocări. Noi nu am putut identifica lacune majore în această evaluare. Haideți să analizăm puțin elementele uh, descrise de colegul meu, Rob, aspectul spațial, calitativ și cantitativ, cum ne descurcăm apoi în ceea ce privește gândirea de politici și punerea lor în aplicare, și începem cu calitatea apei. Uh, există o politică de succes uh, la nivel de teorie. Este vorba despre o abordare combinată uh, care combină stabilirea de standarde pentru mediu și controlele de emisii la nivel european și național. Însă vedem că există un dezechilibru în ceea ce privește folosirea acestor instrumente Există aproximativ 50 de standarde pentru calitatea mediului uh, de când a intrat în vigoare directiva, însă orice uh, noi controle de emisii uh, au presupus acționarea în baza directivei cadru cu privire la ape. S-au luat în calcul și directiva cu privire la emisiile industriale și alte asemenea directive, uh, însă a fost, uh, au fost măsuri insuficiente pentru a reduce emisiile la nivelurile acceptabile. De asemenea, uh, există anumiți poluanți emergenți, de exemplu reziduri farmaceutice și alți poluanți precum microplasticul sau perturbatorii sistemului endocrin, care încă nu sunt foarte bine acoperiți de legislație. Comisia s-a axat uh, pe lista de informații și am putut vedea că a fost uh, destul de uh, puțin prezentă în a acoperi lipsurile în legislație pentru a putea îmbunătăți situația. În ceea ce privește cantitatea apei, aceasta este o nouă provocare pentru toate bazinele hidrografice, nu doar pentru cele aflate în zonele aride. Există aici câteva dispoziții legate de prețul uh, la apă, uh, însă nu s-a pus totul în aplicare în acest domeniu sau aplicarea nu a avut uh, o utilitate marcantă. Există prea puține stimulente pentru reducerea consumului de apă, să spunem. S-au identificat așadar oportunități pentru o mai bună integrare a politicilor. Ar trebui să se creeze o legătură și cu strategia de uh, eficientizare a resurselor pe care Uniunea Europeană. De asemenea, ar trebui gândite mai multe uh, uh, standarde, obiective și instrumente europene. Uh, blueprintul a pus accentul pe aspectul uh, cantitativ în ceea ce privește apa, însă a subliniat și uh, folosirea ghidurilor de implementare, a căror eficiență noi încă nu am identificat-o. Sunt foarte multe orientări pentru punerea în aplicare a directivei, însă ele rămân voluntare și e greu să vedem în ce măsură ele sunt folosite și pot duce la o aplicare a bunelor practice numerate. În ceea ce privește spațiul, aici avem de-a face din nou cu o provocare, aspectele spațiale uh, și cele care țin de ecosisteme. Există încă și mai puține uh, cerințe aici în directiva cadru cu privire la apă. În general sunt uh, reguli obligatorii. Instrumentele de fixare a prețurilor pot fi folosite pentru a ne asigura că serviciile hidrografice sunt plătite chiar de către cei care beneficiază de pe urma lor. Din nou, punerea în aplicare este înceată, uh, slabă uh, și duce la uh, costuri. Am identificat și anumite oportunități pentru mai bună integrare a politicilor. Ne-am gândit din nou la o anumită coerență cu strategia pentru eficientizarea resurselor și ne-am gândit să se folosească mai bine instrumentele pe care le avem, ales finanțarea Uh, care uh, ar putea fi dată în mare parte uh, pentru restabilirea luncilor râurilor. Să nu uităm de infrastructura ecologică, care este un subiect foarte important, mai ales din perspectiva provocărilor pentru investiții în infrastructură. Se creează bine o legătură cu directiva cu privire la inundații, și să nu uităm și de ecologizarea politicii agricole comune. Pentru a rezuma, Haideți să vedem care sunt rezultatele cu privire la uh, implementare. Se pare că implementarea este lentă și incompletă, iar eficiența costurilor uh, cât privește măsurile luate de statele membre pentru atingerea obiectivelor nu întotdeauna este clară. Uh, Uh, putem presupune că este greu, uh, pornind de la această bază, să atragem uh, finanțare pe scară largă pentru o restaurare pe scară largă pentru proiectele de infrastructură. Nu există suficiente legături între planurile de gestionare a lungilor râurilor și alte măsuri precum gestionarea inundațiilor sau măsuri agricole. Ar trebui găsite însă și măsuri pentru uh, reducerea emisiilor. De asemenea, este o slabă implementare la nivel uh, uh, de politici agricole. În ceea ce privește perspectivele pe viitor, deci uitându-ne puțin la ce ne așteaptă, există aici niște subiecte care au fost enumerate în informare Eh, vorbim despre ecodesign, eh, instrumente economice, reziduri farmaceutice. Eh, am încercat să folosim aceste instrumente pentru a vedea unde putem interveni pe viitor la nivel european. Totul pare promițător aici din perspectiva costurilor. Putem să ne gândim la o reducere a folosirii uh, energiei și apei, am putea găsi standarde diferite pentru capetele de duș și pentru robinete, uh, am putea să contorizăm mai bine consumul de apă, care ar putea îmbunătăți cantitatea disponibilă de apă în uh, ecosistemele acvatice. Apoi, o altă măsură, îmbunătățirea politicilor și programelor de măsuri uh, și o coordonare europeană pentru a susține restaurarea lungilor uh, uh, râurilor. Asta respectăm anumite obiective spațiale pentru uh, apă. Putem identifica și uh, infrastructura învechită, de exemplu digurile care și-au depășit scopurile pentru care au fost create, uneori costă de întreținere sunt mai mari decât beneficiile. Vorbim uneori de uh, sute de mii de uh, astfel de elemente de infrastructură învechite care ar putea fi un prim obstacol de luat în calcul. E nevoie de mai bune uh, cerințe pentru restaurarea lungilor uh, râurilor. Multe proiecte de restaurare eșuează la un moment dat pentru că există anumită opoziție din partea populației locale și din partea anumitor grupuri de interes. Asta presupune că e nevoie de bună guvernanță pentru a evita astfel de eșecuri și în cele din urmă mobilizarea finanțării, mai ales uh, pentru fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene. Acest lucru este uh, important pentru restaurarea lungilor râurilor. Ultimul element este, uh, um, este consolidarea cadrului de control al emisiilor Uh, trebuie să consolidăm acest cadru pentru a putea uh, reechilibra uh, abordarea combinată, așa cum apare ea expusă în directiva ca de privire la pe Totul, bineînțeles, în contextul unei mai bune integrări a politicilor la nivel european și național. E un aspect care însă nu a fost luat în calcul în detaliu în acest studiu. Uh, este un subiect însă care merită uh, propria analiză. Acum, care sunt costurile și beneficiile acestor măsuri pe care noi le-am expus? Trebuie să fim foarte clari, munca noastră se bazează pe datele disponibile și ar trebui să fie înțeleasă ca o ilustrare a dimensiunii situației, uh, mai degrabă decât ca o evaluare de impact Uh, cu caracter de reglementare. Adesea e greu de monitorizată uh, situația, iar din perspectiva costurilor uh, pentru regândirea unor produse, să spunem, nu avem pur și simplu date la dispoziție. Am putut vedea că uh, reducerea consumului de apă și energie uh, poate fi uh, realizată prin eficiența capetelor de duș și robinetelor și totul poate fi complementat prin folosirea pe scară largă a contarilor de apă. Am putea economisi 2,6 miliarde de euro pe an pentru gospodării. Asta ar putea duce, practic, la reducerea facturilor la energie și apă pentru gospodării. Eh, per ansamblu am putea să mai avem eh, și alte economii de 1,2 miliarde de euro care se vor vedea tot în beneficiul eh, gospodăriilor. Apoi, în ceea ce vește restaurarea lungilor râurilor, am făcut anumite estimări legate de potențialul de restaurare din Uniunea Europeană. Ne-am bazat pe câteva state am făcut aici niște estimări, 8,8 miliarde de hectare care putea fi disponibile, aproximativ 2% din suprafața uh, terestră a Uniunii Europene. Trebuie să înțelegem însă beneficiile de aici, care au legătură cu serviciile de ecosistem oferite de uh, anumite lungi ale râurilor funcționale, care ar putea reduce efectele inundațiilor uh, asupra proprietăților s-ar putea reduce costurile în tratarea apei, uh, ar putea aduce beneficii din turism și activități de recreere. Am putea ajunge la beneficii de 1,39 de miliarde de uh, euro anual până în 2030. Costurile de investiții până în 2030 ar fi de 362 de miliarde de euro, uh, mai ales pentru achiziționarea de terenuri și pentru lucruri de infrastructură, uh, precum uh, eliminarea unor baraje. Următorul diapozitiv, vă rog. Ilustrăm aici relația dintre prețul la apă și utilizarea apei. Ne-am bazat pe dovezi empirice. Prețuri ridicate duc la o, un consum eficient la nivelul gospodărilor. Exact. Însă, sigur, nu trebuie să uităm că un consum redus duce la prețuri mai mari pe termen scurt. Asta deoarece infrastructura există și situația din punct, acest punct de vedere nu se va schimba pe termen scurt și rămân, prin urmare, costurile fixe. Se pune, prin urmare, și problema restructurării infrastructurii întrebare care e urmată de când se va întâmpla acest lucru. Dacă ne uităm la vârsta infrastructurii, ne dăm seama într-adevăr că e o problemă serioasă. Restaurarea câmpiilor inundabile, vedeți aici, de exemplu, potențialul în uh, bazinul Dunării, bazin care acoperă un mare teritoriu multe țări. S-a identificat acest potențial pe Dunăre și pe afluenții acestea. Cam un milion de hectare se estimează că ar putea face obiectul unei astfel de restaurări. Împreună cu alte exemple din Belgia și Franța, ajungem la un total de 8,8 milioane de hectare, 2% practic din suprafața Europei, Uniunii Europene mai precis. Apoi întărirea controlelor pentru micropoluanți, evitarea costurilor uh, presupuse de eliminarea substanțelor farmaceutice în aval. Aceste măsuri ne-ar putea ajuta să economisim 9 miliarde de euro anual prin amânarea aplicării de noi niveluri de tratament în aval Costul de investiții în amonte e greu de cuantificat într-adevăr. E o întrebare care se referă și la restructurarea produselor în așa fel încât să folosească substanțe care au efecte mai puțin nocive asupra mediului, dar aceste date nu sunt disponibile în prezent. În încheiere pot să vă confirm dacă provocările evidențiate în documentul comisiei sunt reale, noi însă avem o percepție ușor diferită când e vorba de soluțiile disponibile. Credem că Uniunea Europeană poate face mai mult și are un potențial real de a controla emisiile de substanțe poluante. Există posibilitatea de a economisi apă vreau răspunsurile, spune au că Comisia este cea răspunzătoare de punerea în practică a legislației europene. Sigur, în urmă instanță, asta sunt chestiuni de competența statelor membre. Dacă statele membre nu-și fac treaba și nu-și o fac, și asta e chestiunea importantă din raport, că statele membre nu-și fac treaba. Eu sunt la al treilea mandat în acest parlament de atunci, de la început, discutăm această chestiune. Și când a fost vorba de Danemarca, se spunea că trebuie să eliminăm toate substanțele periculoase, substanțele nocive în 25 de ani. Acum avem această directivă cadru în 2015 cu scopuri mai modeste, sigur. Să existe o gestionare ecologică adecvată. Am avut și rapoarte și precizări de la comisarii anterior care ne-au spus că aceste scopuri nu au fost atinse. Și în acest raport vedem că situația nu s-a rezolvat. Substanțe chimice, deversate și așa mai departe. Uh, totally uh, swallowed and now they de declare that uh, no need. Și ni s-a spus că în ultima instanță nu mai e nevoie să facem nimic, iar comisia rămâne pasivă. De aceea aș, aș vrea să văd care este părerea comisiei. Avem recomandări foarte bune și am să le citesc, că le știți e vorba de întreaga chestiune. Și sigur o să doriți să răspundeți la această întrebare. Îmi închipui că de multe ori n-ați putut să răspundeți la astfel de întrebări pentru că nu vă sprijinea eșalonul superior. Dar sunt sigură că o să ne spuneți că noua comisie este doritoare să treacă la fapte și să asigure atingerea țintelor menționate aici. Rezultate clare și recomandări pertinente. Vă rog, pe rând, dacă ați putea să-mi spuneți, care este intenția Comisiei mai avem o lună, cred că în, în octombrie tot sistemul trebuie să fie funcțional. uit la calendar, văd că n-a mai rămas multă vreme. Eu aș zice un an. Dacă într-un an ați face, ar fi bine, dar vă rog acum, dacă puteți să, să, să încercați să-mi răspundeți la întrebare și sunt sigură că și Matias Grote vrea un răspuns de la comisie. Thank you very much and now Mulțumim foarte mult doamna Müller foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și doresc să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui studiu. Sigur, eu am întârziat și va trebui să examinez mai în detaliu, dar știți, eu lucrez în agricultură în Germania, sunt producător agricol și am avut probleme serioase când a fost vorba de punerea în aplicare a directivei cadru pentru apă. Statele membre au aplicat în diferite moduri, s-au verificat și inspectat în diferite moduri. Sigur, se pune următoarea întrebare. Ce face Comisia cu rezultatele din acest studiu? Ce se va întâmpla în viitor? Și apoi, vom rămâne cu fondurile alocate restaurării luncilor din bazinul Dunării. Am discutat această chestiune mult cu producătorii agricoli și s-a propus o formă de cooperare între comisie și producători agricoli? Cum o să rezolvați problema regimului proprietăților de acolo? E o provocare majoră și în ultima instanță cine o să financeze acest întreg exercițiu? können in diesen in den 28 EU-Staaten und hier natürlich s-au folosit date statistice din diferite state membre, dar știm că standardele la rândul lor diferă de la un stat la altul și e greu să facem comparații. Prin urmare, vreau să vă întreb dacă ați luat în calcul aceste standarde diferite ce există la nivelul Uniunii Europene. Cum ați inclus acest uh, lucru în raportul noastră? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Mai este cineva? Mă bun! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim celor de la Serviciu Cercetare pentru prezentarea făcută. Evident, a fost un efort de amploare, însă există o chestiune care mă îngrijorează. E vorba de apelul la introducerea acestei obligativități a contoarelor de apă. Eu vin dintr-o țară unde noi avem o taxă generală pe apă. Nu se pune problema ca cei sărați să nu aibă acces la ea și așa mai departe. Raportul vorbește și despre prețul la apă, vorbeați de economii pentru gospodăriile individuale, dar a spus că e bine să fie prețuri mai mari pentru a stimula oamenii să economisească apa. Aș vrea să se facă mai, mai multă cercetare pe partea de stimulare, schimbarea obiceiilor, asta mai curând decât ai penaliza pe indivizi știm că practic nu se poate economisi foarte, foarte mult. Suntem de acord cu cele capete de duș ecologice și așa mai departe. Însă trebuie luat în calcul și costul social pentru familie atunci când se face o astfel de sugestie. Thank you very much uh, and now Mulțumim foarte mult da acum cuvântul comisiei, domnul Pavel Misica, cu rugămintea de a ne transmite care este reacția comisiei la acest studiu. Good evening to everybody and thank you for the Bună seara tuturor, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, mă numesc Pavel Misiga, director de serviciu în DG Mediu ceea ce privește acest studiu, doresc să-mi exprim recunoștința. Este un studiu deosebit de interesant, mai ales valoarea ex post, care tinde despre oarecare convergență cu opinia comisiei atunci când e vorba de nivelul punerii în aplicare a directivei. Noi am publicat un raport de punere în aplicare în martie, în acesta am analizat chestiuni similare și la nivel de stat membru, cu recomandările de rigoare și așa mai departe. Concluziile sunt uh, similare celor din raport. Când e vorba de evaluarea ex ante a măsurilor posibile, mă bucur să văd că studiul se concentrează pe domeniile în care comisia s-a dovedit activă, în care a avut inițiative, de exemplu, utilizarea apei, abordarea strategică la produselor, a produselor farmaceutice din mediu, politicile prin produsele ecodesign și așa mai departe, sunt activități în desfășurare, iar datele și concluziile din raport o să ne ofere un sprijin serios atunci când vom realiza și noi de impact pentru aceste inițiative. În ceea ce privește celelalte două domenii, calculul prețurilor și um, restaurarea zonelor inundabile, credem că acestea sunt foarte bine în directiva privind și cea privind și statele membre trebuie să ia acest lucru în calcul atunci când pune în aplicare legislația relevantă. Momentul în care vin acest raport este extrem de potrivit. De ce spun asta? Suntem la finele primului ciclu de punere în aplicare Directiva cadru privind apa presupune cicluri de câte șase ani. Noi suntem la finalul primului ciclu și la înce începutul celui de-al doilea. Evident, în această etapă, statele membre uh, își elaborează planurile de gestionare a bazinului lucruri și sancțiunile împotriva statelor membre care nu respectă legislația, dar trebuie pe de altă parte să și încurajăm statele care au făcut-o bine. Și pentru prima dată observăm uh, o monetizare a potențialului, a beneficiilor obținute din implementarea uh, directivei pentru apă statele membre trebuie să înțeleagă că punerea în aplicare a acestei directive este scumpă, dar sunt beneficii economice semnificative. Se estimează beneficii anuale de cel puțin 2,5 miliarde de euro pe an, mult mai mult decât ceea ce investesc în momentul de față statele membre pentru punerea în aplicare a directivei. Deci e o multiplicare cu un factor de 2 sau 3. Deci, în uh, studiile viitoare vom putea să demonstrăm statelor membre că investițiile în punerea în aplicare merită făcute, că există multe beneficii, nu numai financiare, ci și sociale și de altă natură pentru până la aplicarea acestei uh, directive, că această politică nu doar îmbunătățește calitatea vieții, dar stimulează în același timp și sprijină economia. Și dacă nu punem în aplicare, ne limităm potențialul economic și de creștere. Deci am să mă opresc aici, dar Pot să vă vorbesc despre măsuri specifice și recomandări, dacă doriți, ceea ce poate face Comisia, ceea ce se poate face pentru a pune în aplicare recomandările propuse de acest studiu. Pot să vă vorbesc despre alte activități pe care le avem în derulare, precum strategia de punere în aplicare sprijinul pentru inovare, accesul la finanțare și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Acum autorii studiului, dacă doresc să mai spună ceva, să facă observații, în legătură cu ceea ce au spus membrii Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun două lucruri. Unul, în legătură cu problema utilizării terenului, presiunile în acest domeniu, nevoia de a achiziționa teren pentru a-l recondiționa e o chestiune destul de serioasă în contextul directiv. Adesea m-am întrebat și eu care sunt costurile achiziționării de terenuri. Terenul e foarte scump și nu știu dacă este neapărat nevoie ca acesta să fie cumpărat de la fermieri în, pentru a fi restaurat. Cred că există însă exemple în realitate în care fermierii practic fac, uh, contribuie la rezolvarea problemei prin uh, schimbarea utilizării acelor terenuri. Interesul uh, este de a crea <clears throat> pe acele zone economii locale eficiente, de a crea locuri de muncă necesare în acele zone, deci cred că putem să facem foarte multe deci, dacă înțelegem că nu <clears throat> e nevoie să ne cramponăm de un singur tip de intervenții și cred că asta răspunde și la observația potrivit care nu este posibilă um, nicio evoluție dacă nu se pune în aplicare directiva uh, apă. Nu se pune deci această problemă. Trebuie să vedem cum acționăm în aceste zone, să revizuim atitudinea pe care o avem. Și sunt studii bune din această privință. Sigur că în acest studiu nu am uh, luat în considerare toate cele 28 de state membre, ci exemplele bune, precum uh, estuarul uh, deci, Kelt o țară foarte scumpă. Belgienii au decis să renunțe la acel plan și să lucreze împreună cu fermierii locali. E vorba de legislația Grenelle din Franța, de asemenea, care a stabilit un plan pentru restaurarea luncilor râului și, desigur, Dunărea, care se bazează pe activitatea substanțială a Fondului uh, Mondial pentru uh, Viața Sălbatică. Nu știu dacă e aici uh, Eh, intervențiile la nivelul statelor membre sau intervențiile la nivel european au fost mai eh, eficiente, dar e clar că cele europene au ținut cont de anumite standarde precum ecodesign, autorizarea produselor, norme de toxicitate și așa mai departe. E clar că avem uh, suficient spațiu de uh, manevră. Sigur că um, organizarea, um, amenajarea teritorială ține de competența statelor membre, dar acestea trebuie să găsească instrumente de finanțare, pentru că adesea sunt probleme cu banii, iar Uniunea Europeană are câteva instrumente de finanțare importante care pot fi pusă la dispoziție. Yeah, just to, just to respond to the point about meat. Vreau să vorbesc despre contorizare. Dacă consumul se bazează pe furnizare contorizată, se pare că consumul scade E adevărat că în unele locuri trebuie să trecem de la furnizarea gratuită la folosirea contoarelor. Sigur că apa se plătea și înainte de a fi contorizată, dar sistemul era diferit. Problema e destul de complexă și nu am putut să intrăm într-adevăr în detalii. Dar pornim de la premisa că e bine să economisim apa. Acum se fac modificări în statele europene, dar durează ceva timp și încă nu putem să evaluăm situația în uh, profunzime. O ultimă înscriere la cuvânt. Vreau să știu Uh, în legătură cu activitatea de monitorizare, ce le faceți acelor state membre care nu au sisteme de monitorizare? Monitorizarea trebuie făcută. De asemenea, din recomandările pentru industria farmaceutică, ar fi un câștig dacă am acționat în acest domeniu. Strategia pentru farmaceutici ar fi trebuit să fie gata acum 12 zile. Și nu e. Ce se întâmplă? E blocată. Nu se întâmplă nimic. E costisitor. Ce se întâmplă? Ce s-ar fi întâmplat dacă ar ați fi fost obligați să puneți în aplicare strategia pentru farmaceutice la 12 septembrie. Mulțumim. Mulțumesc pentru întrebare, pentru întrebări. În ceea ce privește obligațiile de monitorizare, avem câteva elemente în strategie. Lucrăm împreună cu statele membre pentru a elabora orientări avem orientări cu privire la aplicarea corectă a monitorizării, iar pentru statele membre care nu fac asta, avem cazuri de infringement, de încălcare. Am avut o serie de întâlniri cu statele membre respective, întâlniri tehnice în care le-am uh, explicat și așa mai departe. Acum așteptăm planurile pentru bazinele râurilor. O să explicăm din nou felul în care trebuie să funcționeze sistemele de monitorizare și fie vom aplica normele noastre tehnice pentru monitorizare, fie vom aplica procedura de încălcare pentru statele membre care nu îndeplinesc condițiile din directivă. Cu privire la farmaceutice, această obligație a fost impusă de legiuitori în urmă cu 2 ani. Lucrăm, am făcut, am organizat acțiunile de pregătire, am organizat consultări publice, am organizat ateliere, întâlniri cu părțile interesate. Discutăm acum cu serviciile relevante din cadrul comisiei, cu DigiSante și DigiGrow, în legătură cu sfera de aplicare a opțiunilor politice și suntem în uh, proces de evaluare a acestor opțiuni politice. Inițiativa este încă pe agenda comisiei și sperăm să o putem uh, prezenta eu aș estima că va fi gata cam într-un an, pentru că nu este o chestiune simplă, cum poate părea. Sunt multe considerente de ordin științific, există mm, metode în curs de elaborare pentru evaluarea riscului de mediu, deci unele metode nu au fost finalizate pur și simplu pentru anumite substanțe sau grupuri de substanțe și nu putem să propunem ceva ce nu e posibil să fie pus în aplicare. Dar între timp, în discuțiile cu statele membre am observat că acestea iau măsuri și se concentrează asupra unor soluții. Poate nu sunt cele mai eficiente, dar sunt niște pași înainte care stimulează cooperarea între unitățile spitalicești, care consolidează programele de preluare a substanțelor neutilizate și care, de asemenea, încearcă să investească în anumite soluții de tratare a apei. Deocamdată acestea reprezintă soluții astfel încât uh, să se rezolvă anumite probleme. Am discutat, discutăm și ne consultăm cu statele membre ca să vedem cum să diseminăm aceste practici în uh, statele membre, astfel încât acestea să învețe unele de la altele din experiențele Olandei, Germaniei și așa mai departe, Franței înainte ca abordarea strategică să apară cu evaluarea de impact uh, aferentă. Poate că nu e pe deplin satisfăcător, dumneavoastră probabil credeți că nu se face nimic, dar vă spun că nu e cazul. Noi facem acum uh, evaluările analitice de care este nevoie și sprijinim statele membre în aplicarea acelor măsuri care și-au dovedit valoarea. Mulțumesc! Mulțumim! Putem să uh, închidem aici uh, ședința. Ne vedem mâine dimineață cu membrii Comisiei Envi la ora 9. La revedere!